verbale seduta ieri. Am reluat ședința, procesul verbal al reuniunii de ieri a fost distribuit, nu știu dacă există observații în legătură cu el. Dacă nu,